I'm, Angelis on the Schademoser report. Acum raportul Șandelmose, doamna Angelili. Mr. De Angelis. Domnul De Angelis. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc doamnei Șaldemese pentru raportul dumnea ei. Acest raport propune măsuri concrete pentru a consolida sistemele de supraveghere, pentru circulația pe piața comunitară a unor produse sigure pentru consumatorul european. Un raport din uh, proprie inițiativă, însă, acest pas se îndreaptă în direcția cea bună pentru a avea o piață comună în adevăratul sens al culturii și pentru a-i ocroti pe consumatori. E vorba aici de mecanisme de trasabilitate via, în care să putem avea încredere. Se propun niște propuneri eficiente, crearea unei uh, baze de date privind siguranța produselor, uh, consolidarea sistemului RAPEX, în ce privește produsele periculoase care provin din țările terțe, mai multe resurse pentru ca autoritatea de supraveghere să poată retrage de pe piață produsele uh, care prezintă riscuri. Închei spunând că obiectivul nostru este să garantăm produse sigure și să ne gândim mai ales la cei mai vulnerabili, adică la copii, la bătrâni și la persoanele cu handicap. Domnul Kalenowski, are cuvântul acum. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Wiele mówi się o... Mulțumesc, doamna președinte. Se vorbește foarte mult despre protecția consumatorilor și de siguranța consumatorilor atunci când se vorbește despre alimente, însă deseori se uită că produsele pe care le utilizăm în viața de zi cu zi prezintă și ele riscuri pentru Uh, sănătatea și pentru siguranța noastră, în special pentru copiii mici. De aceea trebuie să se garanteze o supraveghere continuă și să se controleze și comerțul pe internet. Ar trebui să asigurăm o cooperare între autoritățile naționale și producători și, de asemenea, autoritățile competente în domeniu. Trebuie să dăm un pas înapoi și să vedem care este definiția cea mai bună a produselor periculoase. De asemenea, avem nevoie de un design uh, pertinent și utilizarea de materiale sigure pentru producție. Aceasta este o cerință prealabilă, însă, pe de altă parte, trebuie să vedem și care este situația copiilor care utilizează aceste produse. Președinte, Doamna Comi, mulțumesc, doamna președinte. Uh, Parlamentul European a uh, votat o rezoluție cu, privință, cu privire la siguranța generală a produselor, un pas foarte important uh, pentru consolidarea drepturilor consumatorilor europeni. Raportul pune accentul pe importanța trasabilității pe întregul ciclu de viață al produselor și solicită Comisiei Europene să Uh, ducă activități de uh, certificare în domeniul noilor tehnologii, în ce privește siguranța consumatorilor la uh, costuri cât mai eficiente și se dă și posibilitatea consumatorilor de a afla cât mai multe despre produse și conștientizează opinia publică în legătură cu nevoia protecției. Astfel putem combate contrafacerea care ucide sectorul textilelor. Uh, acest raport apără consumatorii, dar și întreprinderile, companiile care activează pe piața europeană și care au uh, decis să nu-și delocalizeze producția. Deci cu acest raport sunt sigură că vom găsi o soluție excelentă la litigiile cu privire la uh, produsele extraeuropene din cauza trasabilității. Mulțumesc, domnul Bartelozzi. Presidente, noi am votat pentru acest raport pentru că am ținut cont de felul în care s-a gestionat gripa H1N1 și de faptul că aici se încearcă să se stabilească măsuri uh, bune pe viitor. Raportul a fost restructurat și acest lucru s-a făcut în mod absolut transparent. Și aceasta arată că va exista o mai bună cooperare între statele membre și autoritățile europene, tocmai pentru a gestiona riscurile în mod armonizat. Obiectivele ar fi de a evalua strategiile naționale ale statelor membre, incluzând aici și uh, programele de vaccinare, vaccinurile și, de asemenea, un raport, elaborarea unui raport de încredere pentru a putea transmite mesaje referitoare la sănătatea publică. Iată de ce am adoptat acest raport. Mulțumesc, doamna Matias. Prezident. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Noi știm ce s-a întâmplat cu epidemia de gripă H1N1. Nu știu dacă vă amintiți cum a început totul. Adevărul e că reacția a fost disproporționată față de dimensiunile reale ale problemei și de aceea raportul votat azi e foarte important. Trebuie să tragem învățăminte din trecut pentru a nu repeta aceleași greșeli. Deci trebuie să știm avem dreptul să știm cine a luat uh, deciziile, cum s-au întâmplat lucrurile și cine a hotărât ca lucrurile să evolueze în felul în care au evoluat. De asemenea, trebuie să știm uh, ce țări au reacționat într-un anumit fel, deoarece au făcut-o fără transparență și nu ne permitem îndoieli în acest domeniu. Trebuie să avem niște garanții, să știm clar uh, că nu a existat uh, voința de a face bani de pe urma acestei gripe. Da, autoritățile publice ar trebui să se corecteze, însă să nu uităm cine plătește pănoasele când se întâmplă astfel de greșeli. Thank you, Madam Chair. Brac, Domnul Croje, mulțumesc, uh, doamna președinte. Dacă nu avem uh, controle adecvate, ajungem la criză. Și cred că aceasta este concluzia principală a raportului cu privire la gripa H1N1. Se pot lua decizii neadecvate în domeniul protecției sănătății publice. Fostul uh, director OCD a spus că niciodată înainte nu s-a introdus uh, pe piață un uh, vaccin fără date adecvate și fără informații și uh, se pune problema uh, folosirii acestor substanțe și adjuvanților în uh, Uh, vaccine. Uh, trebuie să uh, fim foarte atenți pentru că miza este sănătatea publică. În Polonia, în ciuda presiunii exercitate de opinia publică și a rumorilor din mass media, Ministrul Sănătății a decis să nu achiziționeze acest vaccin. Însă ne putem întreba care au fost efectele asupra cetățenilor care au fost bombardați cu tot felul de informații contradictorii în legătură cu sănătatea lor. Cred că deciziile precaute, chipzuite, întotdeauna trebuie să primească uh, prioritate. Vaccinurile sunt făcute pentru a ne uh, proteja și nu pentru a ne pune uh, viața în uh, pericol. Avem mai bine de 50 de cereri de la cuvânt. Mi-aș dori și eu să mâncăm, la fel ca și interpreții. Deci vă rog să vă respectați timpul alocat la raportul Rivalini, domnul Antinoru acum. Grazie, signor Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte, mă scuzați. Aprobarea acestei recomandări la Comisia de Pescuit a fost uh, adoptată. Avem niște regulamente anuale privind uh, pescuitul, gestionarea, comercializarea produselor provenite din pescuit și din piscicultură în zona mediteraneană. Caracterul permanent al recomandării ne face să vedem că e nevoie de un instrument permanent. Pe Vom avea un singur act legislativ în care vom include următoarele recomandări. Deoarece astfel facem un pas uh, înainte pentru a simplifica măsurile. În ceea ce privește părțile implicate, Acordul uh, trebuie să se asigure că aceste măsuri sunt aplicate atât persoanelor fizice cât și uh... Dziękuję bardzo, pani juridice. Nasza grupa poparła. Mulțumesc, doamnă președinte. Grupul nostru a susținut acest raport pentru că considerăm a fi un raport important pentru politica comună de pescuit în contextul schimbărilor care ne așteaptă. În acest context este foarte important procesul de regionalizare și de construire gradată a acestei politici, tocmai ținând cont de regionalizare. Am avut uh, foarte multe discuții pe marginea uh, produselor care sunt aruncate înapoi în apă și am spus că politicile noastre trebuie să se bazeze pe problema regionalizării. Domnul Kamal. Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă ne uităm la istoria acordurilor noastre comune de pescuit și la politica noastră comună și agricolă, uh, rezultatele sunt foarte clare dacă vrei uh, să vezi lucrurile în față. Uh, s-au crescut în mod artificial prețurile, de asemenea stocurile noastre au fost devastate. Au apărut și problemele legate de aruncarea capturilor și e clar că acest sistem a eșuat. E momentul să recunoaștem că modul cel mai bun de a proceda e să avem un sistem care să se bazeze pe uh, drepturi de proprietate și pe transferul lor. Viitoarele generații care doresc să se asigure că vor avea generații la dispoziție, uh, vor avea uh, resurse la dispoziție. Uh, dacă am putea aplica aceste drepturi de proprietate la politica pescuitului, am avea o politică durabilă nu doar de dragul politicii noastre europene, ci și la nivel mondial. Și nu vor mai exista niciun fel de dezacorduri. Vă mulțumesc. Thank you, Madam Deputy Speaker. Mulțumesc, domnul Hennen. Zi de zi, mii de tone de pește mort aruncat de la bordul uh, navelor în mare. Aceste resturi de pește, oase, uh, sufocă practic fundul uh, marin și prezintă un risc de epizotii. De ani de zile a existat această problemă a aruncărilor uh, de pește în mare, însă fiecare soluție propusă de comisie nu face decât să vină cu niște stimulente uh, perverse. Putem restricționa mărimea ochiului năvodului, putem uh, restricționa aruncările, însă toate astea se bazează pe problemele care derivă din faptul că avem această politică comună a pescuitului. Deci nimeni nu are un acces, nimeni nu este aici responsabil, deci nimeni nu uh, tratează peștele ca resursă regenerabilă. Trebuie să le dăm pescarilor, într-adevăr, drepturile de proprietate, un stimulent de a se implica și asta nu se poate obține decât prin redarea controlului național asupra acestei politici. Raportul Podimata acum. Domnul Rode are cuvântul un minut. Tak, herr formand. Et stort flertal i parlamentet har <clears throat> endnu en gang vedtaget at... Mulțumesc, domnule președinte. Noi sprijinim aceste metode pentru a impune o taxă asupra tranzacțiilor financiare. Vorbim aici despre taxa Tobin, care este taxa cea mai idiotă dintre toate taxele posibile. Și uh, singurul lucru bun este că probabil că niciodată nu se va materializa această taxă Tobin. De altfel, aceasta ar fi putut fi deja adoptată încă de la începutul dezbaterilor, pentru că încă din anii 70 se vorbește despre această taxă. De câte ori apare câte o criză, se vorbește despre această taxă și până la urmă ne dăm seama că nu e bine să o aplicăm. De asemenea, nu e bine să implicăm, să impunem un nou impozit în Europa, pentru că atunci capitalurile noastre se vor deplasa spre altă parte. Ar trebui, din potrivă, să vorbim aici despre o impozitare sau taxare a producției și nu a afacerilor. Iată de ce taxa Tobin nu poate fi tolerată. Președinte, Domnul Masela. Mulțumesc, domnule președinte. Criza actuală economică și financiară a identificat lacune în ce privește supravegherea sistemului financiar. Criza financiară din Europa a uh, evoluat într-o criză bugetară care a dus la o presiune foarte mare asupra uh, piețelor uh, obligațiunilor naționale. Am găsit uh, soluții pe termen scurt uh, și am făcut uh, legătura între supravegherea insuficientă și sustenabilitatea finanțelor publice. Costurile economice încă nu au fost pe deplin calculate, însă e foarte clar că lumea și Uniunea Europeană nu, vor, nu, nu pot permite o astfel de criză sau în orice caz o criză de astfel de amploare și trebuie să preîntâmpinăm o astfel de criză. Avem nevoie de metode inovatoare de finanțare care să pună în capăt speculei și care să se axeze pe rolul principal al sectorului financiar, ceea ce trebuie, înseamnă, uh, ce trebuie să schimbăm și aceasta în mod uh, pozitiv. Kannatan maailmanlaajuisen trans- transaktiomaksun. O taxă internațională asupra tranzacțiilor financiare ar trebui să constituie obiectul unui studiu cerut de comisie. Deci să vedem dacă putem introduce această măsură la nivel uh, comunitar întâi în Londra, dacă ar exista cu o taxă suplimentară, deci ar, s-ar câștiga 70 de miliarde pe an, dar nu e vorba de aceeași taxă despre care vorbim aici. Însă rezultatul uh, studiului de impact de la Londra sunt încurajatoare, deci comisia ar trebui să facă cât mai repede un astfel de studiu de impact. Domnul Dănoți, un minut. domnule președinte criza economică care a lovit întreaga europă în ultimii ani a făcut să iasă la suprafață marile probleme de pe continentul nostru. Cred că avem nevoie de noi instrumente care să pună capăt speculei și să restabilească rolul sectorului financiar trebuie să ținem cont de nevoile economiei reale și să susținem investițiile pe termen lung, astfel încât să se facă o repartiție echitabilă a beneficiilor între diversi actori economici. Doar în felul acesta putem obține noi resurse economice pentru a face față provocărilor de astăzi, precum schimbarea climatică și obiectivele stabilite în strategia UE 2020. Sper să se acorde o mai mare atenție acelor măsuri referitoare la controlul public și la transparența măsurilor financiare inovatoare, pentru că acestea din urmă sunt o condiție absolut necesară pentru introducerea sa. Mulțumesc, domnul Carona. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că adoptarea raportului Podimata e un pas foarte important înainte înspre această politică consolidată fiscală în Europa, care ar trebui să fie mai echilibrată și mai puternică. E foarte clar că e o chestiune urgentă. Trebuie să ne asigurăm că există coordonare între cele 27 de state membre. Trebuie să ne asigurăm că avem instrumentele financiare și economice care să ne permită să uh, Uh, gestionăm finanțele și să nu uh, suferim doar uh, consecințele unei gestionări neadecvate. Și de aceea o propunere cu privire la taxa financiară, o taxă pe tranzacțiile financiare a fost foarte mult discutată. Majoritatea Parlamentului European a votat pentru, s-a văzut acest lucru la vot și cred că e un aspect foarte important. Pentru că, iată, nu am uh, lăsat lucrurile să evolueze singure, am făcut un pas important înainte și sper ca și Consiliul și Comisia să ne urmeze exemplul. Mulțumesc, domnul Mario. Domnul Piril, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult. Această criză economică a arătat clar care sunt uh, lacunele sistemului de control asupra domeniului financiar. De asemenea, s-a văzut uh, că trebuie să reacționăm prin noi instrumente și politici fiscale. Sistemul financiar uh, a avut de câștigat de pe urma tranzacțiilor uh, speculative și e absurd să vedem că acest sector nu este deloc controlat și nici impozitat. Trebuie să aplicăm aici o terapie, să impozităm tranzacțiile financiare și de aceea am votat pentru acest raport. De asemenea, și în alte domenii, cum ar fi mediul înconjurător sau energia, Uniunea Europeană a fost un lider la nivel internațional, a devenit un exemplu, un stimul pentru alte țări care nu sunt în Uniunea Europeană. Și cred că același lucru ar trebui să se întâmple și cu sistemul financiar. De asemenea, cred că Uniunea Europeană, adică Comisia Europeană, ar trebui să reacționeze rapid la această propunere legislativă pentru a putea fi la înălțimea așteptărilor cetățenilor care au plătit ponoasele acestei crize. Vă mulțumesc! Președinte, l'introduzione di una nuova imposta è sempre... Mulțumesc, domnule președinte. Introducerea unui nou impozit uh, este o măsură pe care trebuie să o luăm cu foarte mare atenție. Pe de o parte, aceasta ar stimula uh, reducerea riscurilor și a consecințelor negative, însă pe de altă parte ar crea distorsiuni pe piața uh, financiară. Și aici uh, trebuie să țină cont și de consecințele asupra celor care speculează și care vor fi pedepsiți. Există și argumente pro și contra și o astfel de măsură trebuie studiată foarte atenți pentru a vedea toate consecințele sale și pentru a ne asigura consecințe pozitive care să permită în continuare aducerea de beneficii. Dacă s-ar aplica în mod izolat o astfel de taxă, aceasta ar duce la reducerea competitivității și n-ar exista niciun alt instrument concret care să facă ca alți actori economici globali să urmeze aceeași tendință. Iată de ce eu sunt pentru o astfel de impozitare dacă acest lucru se aplică la nivel global și dacă se face o dezbatere adecvată. Domnul Sulia, un minut. Mulțumesc, președinte, Astăzi vorbim despre sau astăzi am adoptat uh, cu uh, mare satisfacție raportul Podimata. Pentru noi, pentru delegația italiană din grupul ALDE, uh, a fost o mare bucurie. Pentru că Parlamentul nostru a arătat că Uh, e consecvent cu principiile sale. Și în dezbaterile cu privire la raportul Beres, uh, referitor la criza economică și financiară, noi ne-am exprimat în favoarea unei uh, taxe pe tranzacțiile financiare. Și iată, astăzi s-a adoptat această măsură. Ne bucurăm de votul pentru. Pentru că această taxă ne va permite să facem uh, tranziția de la economia financiară, de la speculă, înspre uh, resurse și economia reală. Și astfel vom putea să încurajăm și atingerea obiectivelor de dezvoltare a mileniului. Vom putea sprijini de asemenea infrastructura europeană, cercetarea și sistemul nostru de producție. Mulțumesc. Domnul Kamal. At this financial crisis. Trebuie să ne asigurăm că tragem învățămintele de pe urma acestei crize. În primul rând să învățăm că un regulament neadecvat poate crea probleme, așa cum s-a întâmplat în SUA, unde băncile au fost încurajate să le dea împrumuturi unor clienți care nu puteau plăti banii și odată ce ei nu au putut plăti aceste uh, credite, a început criza subprime. Să înțelegem care este consecința emiterii uh, Uh, de bani prea ieftini. Se fac investiții uh, în funcție de niște decizii greșite. Trebuie să recunoaștem că banul are o valoare. Așa cum a spus economistul principal din Austria, dacă iei decizii greșite, uh, avem cu toții de pierdut și explodează această bulă a creditelor. De asemenea, să nu le dăm băncilor posibilitatea de a fi prea mari pentru a da faliment. Da, băncile vor spune că vom opera ca și, pe, ca și în trecut, noi vom da faliment și cetățenii ne vor plăti recuperarea. Deci a venit momentul să învățăm niște lecții. Are cuvântul acum domnul Iacolino la raportul Estrela. La... Mulțumesc, domnule președinte. Dovada clară a faptului că dreptul la cetățenia europeană nu este garantat este eh, demonstrat de marile inegalități între statele membre. Nu există încă un drept eh, la a, eh, sănătate care să fie egal în România și Bulgaria și în celelalte țări europene. Iată de ce această rezoluție, acest raport cu toate implicațiile sale ar putea fi un punct de plecare foarte bun. Astăzi sărbătorim aici Ziua Femeii și, prin urmare, accesul la îngrijirile de sănătate este uh, foarte complicat pentru acestea. E nevoie de o mai bună campanie de informare, de prevenire, mai multe îngrijiri și un stil de viață care să fie mai potrivit. Un stil de viață care să nu ducă la dependența de alcool, de tutun și la diversele boli. Pentru aceasta avem nevoie de o politică care să țină cont de acest drept la sănătate ca o adevărată opțiune europeană. Doamna Clas. Es geht immer zuerst um den Erhalt der Gesundheit und erst im Doamna mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vorbim despre uh, menținerea sănătății și apoi pentru ei. E nevoie de obiceiuri sănătoase, de alimentație, de asemenea sport și educația care trebuie făcută în acest uh, sens. E de datoria statelor membre însă. Europa ar trebui să încurajeze schimburile de experiență eu am votat uh, împotriva acestui raport 25, 26 și 29, uh, care vizează uh, deciziile foarte importante în ce privește tehnologiile referitoare la reproducere și la întreruperile de sarcină, care nu figurează bine. Avorturile sunt puse pe picior de calitate cu contracepția, fără a se menționa nici măcar dreptul la, faptul că dreptul la viață. Nu am putea vota acest lucru într-o Europa creștină. Mulțumesc! Arvoisa... Domnul Tacula, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. E drept că diferențele în ceea ce privește nivelul de sănătate e diferit din statele membre. Tradițiile și practicile sunt diferite. Și dacă vrem să reducem aceste diferențe pe teritoriul european, avem nevoie de mai multă educație, avem nevoie de o pregătire mai bună a personalului și trebuie să fim de asemenea conștienți și de factorii socioeconomici care influențează sănătatea și despre care se vorbește în acest raport. Eu unul cred că dacă ne concentrăm pe accesibilitatea la serviciile de sănătate, la o bună nutriție, la exercițiile fizic, la exercițiul fizic, ei bine, prin acestea putem într-adevăr să uh, clădim o Europa mai sănătoasă și de asemenea nevoie de un schimb mai uh, sporit de bune practici. Eu n-am votat la acest raport, deoarece acolo sunt niște lucruri care nu și-au locul și cred că ar trebui să ne concentrăm pe reducerea diferențelor de sănătate. Domnul Kamal are, raportul, are cuvântul la raportul Jolie, mă scuzați. Mulțumesc, domnule președinte. Principala preocupare în următorii ani, după ce am discutat problema impozitării la nivel internațional, a fost uh, atacul uh, unor țări precum insulele Caiman. Și acolo le-am spus ce trebuie să facă în ceea ce privește problemele de dezvoltare. De mulți ani am spus acestor țări în curs de dezvoltare că ar trebui să diversifice activitățile lor de la zahăr și banane și să uh, aibă mai multă expertiză în ceea ce privește serviciile. Insulele Caiman au făcut acest lucru și 45% din economia lor este acum o economie de servicii. Și aceasta grație neutralității uh, impozitare, nu prin evaziune uh, fiscală, ci prin neutralitate. Uh, de aceea multe companii au uh, localizat acolo. Însă ce se întâmplă cu ce face Uniunea Europeană atunci când insulele Caiman vor uh, hotărâ să concureze cu ea în ceea ce privește fiscalitatea? Ele vor dori probabil să atace insulele Caiman și atunci uh, acesta ar trebui arătată cu degetul și să fie rușine pentru aceasta. Domnul Deva, mulțumesc, domnule președinte. E foarte greu să o sprijin pe uh, doamna Jolie, prietena mea și pe raportul său. Ea a început să vorbească despre o taxă globală și europeană. 880 de miliarde de dolari, deci fonduri, părăsesc țările în curs de dezvoltare prin tot felul de canale legale și ilegale și sunt, uh, acești bani sunt uh, depuși în conturile europene. În schimb, noi uh, punem 60 până la 70 de miliarde din uh, banii contribuabililor uh, în investiții în țările în concurs de dezvoltare pentru eradicarea sărăciei. Dacă acești bani, 880 de miliarde, care părăsesc țările în concurs de dezvoltare și care sunt în conturile europene, dacă acești bani ar rămâne în țările în curs de dezvoltare pentru a permite dezvoltarea acestor state, cât de uh, mult ar putea crește aceste țări, s-ar dezvolta, ar avea drepturi de proprietate, uh, ar avea capacitate de inovare și așa mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc! Raportul Stamcos, uh, doamna Mastela are acum cuvântul. În un moment în cui l'Uniunea Domnul Mastela, în clipele acestea, în când Uniunea Europeană trebuie să-și reformeze politica agricolă comună, e important să garantăm o coerență între politica comercială și cea agricolă. Agricultura și comerțul sunt două agende politice strâns legate și se autoinfluențează și să nu uităm de asemenea efectul la nivel internațional, regional și bilateral. Diversitatea de regulamente și diferitele interese și interese comerciale fac ca lucrurile să fie foarte complicate. Agricultura nu e doar o activitate economică. Agricultura trebuie să asigure, în primul rând, siguranța alimentară a consumatorilor și principala provocare acum este să conciliem aspectele comerciale și cele non-comerciale. Deci politica noastră comercială va avea un loc hotărător în ceea ce privește viitorul agriculturii, a cărei dinamici nu poate fi pusă în pericol. Domnul Kalinowski, un minut. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Priorytetem wspólnej polityki. Mulțumesc, domnule președinte. Prioritatea politicii agricole comune este siguranța alimentară și pentru aceasta avem nevoie de măsuri adecvate la nivelul comerțului internațional. Important aici este să avem o concurență loială, pentru că fermierii europeni și producătorii de alimente au nevoie de standarde de calitate și standarde de tot felul la nivel ridicat. Pe de altă parte, Uniunea Europeană aproape că nu controlează deloc producătorii din țările terțe, de unde importăm cantități foarte mari de alimente. Acordurile comerciale sunt uh, foarte importante în acest sens și, de asemenea, acestea sunt negative pentru consumatorii din Uniunea Europeană. Trebuie să schimbăm acest lucru și acest lucru cu rapiditate. Mulțumesc, domnul Nicholson. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să spun că eu am votat pentru acest raport, pentru că cred că problemele cu care Uniunea Europeană se uh, confruntă fermierii, agricultorii, vin mai ales din politica uh, comercială internațională. Aș dori să spun că sectorul agricol european nu ar trebui să fie sacrificat pe altarul uh, acordurilor comerciale precum uh, Mercosur. Din uh, păcate, uh, lucrurile evoluează în direcția nepotrivită. Se pare că există percepția că agricultura europeană ar putea fi folosită în trocul uh, de la, din aceste instanțe și a Astfel vor apărea probleme, mai ales în domeniul creșterii de animale. Uh, în condiții egale pe piața mondială nu ar trebui ca importurile în Europeană să uh, îndeplinească condiții, aceleași condiții cu exporturile producătorilor noștri. Trebuie să ne asigurăm că nu se ajunge la haos Uh, mă supără și uh, atitudinea Comisiei față de Parlament în acest sens. E inacceptabilă și cred că negocierile ar trebui să continue și aș dori ca comitetele Com Agri să țină cont de sugestiile mele. Mulțumesc, doamna Muscardini. O Chirius uh, Gzeb, Domnul Gzeb, un minut. Prezident, raport colegii Papastamkos... Vă mulțumesc Propunerea făcută de domnul Papastancos e utile. Uniunea Europeană negociază bilateral și multilateral cu, multilateral, mă scuzați, cu foarte multe instanțe. Comerțul de produse agricole e important, e vorba aici de accesul la piața europeană, iar noi suntem un importator net de produse agricole. Eram exportator de zahăr, după reformă am devenit importatori de zahăr. Da, e drept că importăm o serie de produse din țările terțe și, din păcate, importăm în continuare produse care sunt, uh, care nu sunt supuse acelorași standarde. Și costul, de asemenea, este foarte ridicat și este, în primul rând, pe umerii agricultorilor noștri. Am finanțat politica agricolă din bugetul nostru și noi trebuie să luăm decizii care să slăbească această politică. Avem nevoie de sinergie între PAC și politica noastră comercială. Vă mulțumesc, domnul Tacu, la un minut. Arvoisa puhemies, haluan myös muutaman sanan sanoa tästä Papastamkoksen. Mulțumesc. Domnule președinte, aș vrea să spun și eu câteva cuvinte în legătură cu acest raport. Un uh, raport complet care oferă o imagine foarte bună asupra felului în care Uniunea Europeană și politica acesteia în domeniul comerțului și agriculturii sunt interrelaționate și felul în care facem politică și felul în care agricultura a fost utilizată până acum. Agricultura este un element esențial și de câte ori vorbim despre politicile UE, apare și problema agriculturii. Ar fi bine însă să ținem cont de faptul că în acest context atunci când importăm multe produse alimentare în Uniunea Europeană, standardele etice ar trebui să fie aduse în discuție, de exemplu, uh, standardele sanitare aplicate acestor produse. Standardele pe care le aplicăm pe pe continentul nostru. În Finlanda, de exemplu, producem produse curate și ar trebui ca aceste principii etice înalte să fie aplicate dacă vorbim despre ele pe viitor. Domnul Ficicevski. Dziękuję, panie przewodniczący. Głosowa... Mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru acest raport și aș dori să îl felicit pe raportor și constat cu satisfacție că Parlamentul European a susținut cu uh, o mare majoritate acest document. Deci, ne declarăm pentru uh, siguranța produselor agricole care sunt amenințate de condiții neechitabile în domeniul comerțului internațional. În Uniunea Europeană există un lobby foarte puternic care are ca scop uh, reducerea producției alimentare în Europa și uh, încurajarea importurilor produselor agricole din exterior, cu consecințele financiare evidente. Am constatat acest lucru și cu ocazia reformei privind piața zahărului lobby-ului. Ar trebui să ne opunem acestui lobby pentru că miza este uh, securitatea alimentării uh, cu produse agricole în Uniunea Europeană. Trăim în vremuri în care cererea pentru produse alimentare e tot mai mare, deci ne uh, tăiem craca de sub picioare. Mulțumesc! Doamna Weider. Comerțul ar trebui să se bazeze pe niște principii de concurență loială. Acesta ar trebui să fie baza dezvoltării noastre și avem nevoie de astfel de politici pentru a reduce sărăcia și pericolul crizelor alimentare. Agricultura e un sector foarte important, mai ales pentru noile state membre din Uniunea Europeană. Iar plățile directe pentru aceste țări sunt la un nivel mult mai scăzut decât uh, cele pentru fostele state membre și trebuie să aceste țări sunt în concurență cu producători din America Latină, care nu au aceleași standarde de calitate și se bucură și de taxe vamale mai reduse. Competitivitatea noastră scade astfel și de aceea sprijin acest raport, deoarece el cere o revizire a politicii comerciale, cere o monitorizare, uh, Uh, cere niște standarde egale pentru țările terțe, precum și o deschidere a pieței pentru țările terțe doar atunci când există o compensare pentru uh, pierderile înregistrate. Vă mulțumesc. Domnul Kamal, un minut. Mulțumesc, domnule președinte eu am vorbit cu mulți prieteni uh, de-ai mei în țări sărace ale lumii și am întrebat uh, cum vă putem ajuta mai bine pentru a eradica sărăcia și pentru a lupta împotriva sărăciei în țara voastră. De multe ori mi-au spus ceea ce ne-ar ajuta ar fi să-i ajutați pe antreprenorii de la noi pentru a crea afaceri la nivel local, dacă puteți de asemenea să vă deschideți piețele, pentru că una din principalele probleme este tocmai politica agricolă comună. Statele Unite au tot felul de subvenții de asemenea și pe măsură ce predicăm comerțul deschis, în același timp suntem ipocriți și închidem frontierele noastre față de aceste produse bune. Pe de altă parte, avem standardele fitosanitare. Bineînțeles că dorim produse de calitate, însă atâta timp cât aceste standarde sunt uh, utilizate ca niște bariere netarifare, acestea nu pot funcționa. Trebuie să avem încredere în consumator. Dacă produsele sunt uh, sigure, atunci consumatorii trebuie să hotărească ce cumpără și să pună în capăt subvențiile față de produsele neprofitabile în Europa. Mulțumesc! President. Domnul Helen. Mulțumesc, domnule președinte. Politica agricolă comună a Uniunii Europene nu se potrivește prin corupția, prin birocrația sa, prin risipă, prin uh, egoism, ipocrizie și prin uh, imoralitate cu vremurile actuale. La sfârșitul anilor 50, ambasadorul argentinian în uh, Uniunea Europeană a fost numit purtător de cuvânt pentru țările în curs de dezvoltare și ne-a spus dacă doriți să subvenționați agricultura, e foarte bine. Uh, um, nu ne excludeți produsele, dar înțelegem. Dar haideți să nu uh, uh, ne dați o lovitură dublă prin dumpingul asupra produselor de pe piețele noastre. Uniunea Europeană nu l-a ascultat, nu a ascultat nimic de atunci. Ultima rundă a venit cu inițiativa Totul în afară de arme, pentru că Uniunea Europeană e hotărâtă să își mențină, cu protec- mențină protecționismul și produsele subvenționate pentru nișele din sectoarele sale. Concluziile sunt foarte clare. Pacul există din 1950 încoace. Uniunea Europeană a dus o astfel de politică pe o durată foarte lungă. Dacă continuăm uh, calamitățile ecologice, sărăcia, inflația, consecințele prețurilor uh, ridicate, uh, vor avea consecințe nefaste. Ce facem dacă dăm instituțiilor puteri suplimentare? Mulțumesc, domnul Deva. Normally, I agree. În mod normal, sunt de acord 100% cu ceea ce a spus prietenul meu, cu ceea ce spune prietenul meu Kamal, însă astăzi am o altă părere. Am ajuns la o concluzie după ce m-am gândit îndelung asupra acestui lucru și anume, siguranța alimentară e un aspect foarte important Uh, care ține de creșterea demografică internațională. UE ar trebui să-și aibă propria siguranță alimentară și să fim siguri. Uh, și aici mă refer la autosuficiență, nu la supraproducție și dumping asupra țărilor în curs de dezvoltare sau excedente care fac să luăm uh, hrana de la gura săracilor și infometaților. Deci să fim autosuficienți în Europa, în Asia și în Africa și în SUA dacă suntem autosuficienți și dacă această autosuficiență va fi obiectivul nostru, atunci totul va ajunge să se soluționeze la nivel internațional. Deci nu putem să ne jucăm cu mâncarea. Raportul Hausling. Acum, doamna Clas, un minut. Ich habe für den Bericht Häusling gestimmt. Eiweiß ist für die Gesundheit. Mulțumesc. Eu am votat pentru acest raport. Proteinele sunt uh, necesare pentru nutrețurile sănătoase pentru animale. Europa trebuie să se poată a, aproviziona cu acestea și pentru acestea e nevoie de asemenea de cercetare și de susținerea creșterii animalelor și de asemenea să se asigure o rotație a culturilor. Un alt element pe care nu-l putem neglija este acela al economiei proteinele animale nu pot fi acordate rumegătoarelor, însă se pot utiliza proteine de origine animală pentru porci și pentru păsări. Toate acestea respectând, bineînțeles, deciziile uh, referitoare la protecția sănătății consumatorilor. Au fost distruse surse uh, de proteine pentru că n-am fost în stare să ne organizăm bine. Domnul Wojciechowski, un minut. Panie przewodniczący, no żałuję, że z powodu... Domnul președinte, vă mulțumesc. Regret foarte mult faptul că având în vedere amendamentele uh, de proastă calitate care au fost adoptate. Domnul Hoisling și-a retras numele uh, de pe uh, raportul său. Am votat și eu împotriva acestor amendamente. pentru că cred că uh, înaintarea unui uh, amendament care promovează OMG-urile în Europa e o atitudine proastă. Nu cred că ar trebui așa să procedăm. Ar trebui să încurajăm uh, producția biologică. Cred că OMG-urile reprezintă o amenințare pentru agricultura europeană și pentru securitatea alimentară. Uh, m-aș comporta exact la fel cu uh, domnul raportor. Trecem la raportul Nedelceva. Domnul De Angelis are acum cuvântul. Vă mulțumesc, președinte. Îi mulțumesc și doamnei raportor, doamna Maria Nedelceva, pentru raportul dumneiei. A vorbi despre egalitatea între sexe nu ar trebui să fie un pur exercițiu retoric. E vorba aici de o strategie la nivel cultural și economic. Iar statisticile pe care le avem ne demonstrează că rata de ocupare a femeilor nu e egală cu cel al bărbaților. Dacă ar fi egală, PIB-ul ar crește cu 30%. Deci nu trebuie să rămânem în urmă, ci să aplicăm politici active în domeniul ocupării femeilor. Avem nevoie de niște politici laborale care să reducă impactul crizei asupra femeilor și trebuie să venim cu soluții. Raportul, de asemenea, plasează în centru politici feminine pe, în favoarea femeilor, în favoarea angajării acestora. După părerea mea, trebuie să ne mai confruntăm cu o problemă și anume violența împotriva femeilor. Avem nevoie de o directivă globală pentru a preîntâmpina orice fel de violență la adresa femeilor. Vă mulțumesc! Domnul Rodre, un minut. Man øh, har lyttet til debatten om kvoter for kvinder. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat dezbaterea pe tema drepturilor femei, a cotelor uh, utilizate în marile companii și mi-am dat seama că e vorba de o adevărată luptă aici. Eu unul sunt împotriva cotelor legale. Cred că acestea nu sunt bune nici pentru companii, nici pentru femeile înalt calificate care sunt uh, uh, în mod automat marginalizate și nu ajung la posturile de conducere. Ar trebui să avem o atitudine pragmatică și să spunem că nu putem forța companiile să aibă astfel de politică de egalitate și că își pot stabili propriile obiective, obiective care să fie bune pentru ele și pentru femei, pentru că pot să stabilească singur obiectivele. Cred că aceasta ar fi o abordare mai pragmatică. Președinte, au votat-o favorevolmente. Doamnă Saletani, domnule președinte, eu am votat pentru raportul cu privire la egalitatea dintre femei și bărbați și sărăcia în rândul femeilor și mă bucur că am discutat aceste rapoarte cu ocazia centenarului Zilei Internaționale a Femeilor. În ciuda directivei din 1973 cu privire la egalitatea dintre femei și bărbați în ce privește accesul la uh, ocupare, la formare și la uh, formarea pe tot parcursul vieții, uh, trebuie să mai uh, depunem eforturi pentru a obține egalitatea, în ciuda faptului că există mai multe absolvente decât au fost uh, mai multe absolvente decât absolvenți în uh, ultimii ani. Din păcate, ele ocupă mai puține posturi de conducere. Lipsa de acces la uh, servicii, precum uh, îngrijirile pentru copii și persoanele vârstnice și lipsa concediului parental împiedică femeile să se întoarcă în câmpul muncii. Aș dori să vă reamintesc că lumea luptă pentru drepturi elementare și mi-aș dori ca Parlamentul European să-și exprime sprijinul pentru femei să demonstreze astăzi pe străzi. Doamna Zaborska, vă Vă voi spune pe scurt de ce nu am sprijinit această rezoluție care evaluează anul 2010 din perspectiva egalității între sexe. Textul rezoluției, da, sprijină egalitatea între bărbați și femei în multe privințe. În același timp, sprijină și avortul acest text contrastează profund cu textul rezoluției ONU, care spune că avortul nu trebuie folosit niciodată ca metod de a reglementa, de a controla ta, rata natalității. Se violează aici o competență a statelor membre, însă se încalcă și dreptul la viață, un drept consfințit în documentele Uniunii Europene. Îmi pare rău că majoritatea Parlamentului a sprijinit acest text. Este un semnal de alarmă și invit organizațiile implicate să protesteze față de deputații europeni reprezentanți aici. Vă mulțumesc, domnul Tacu, la un minut. Arvoisa puhemies, minusta on erittäin Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este important ca Parlamentul European să dezbată despre egalitatea între femei și bărbați și nu doar astăzi, când este ziua femeii, ci întotdeauna. De asemenea, e important să ne amintim că am fost creați drept uh, bărbați și femei și că acesta este un plus pe care îl avem, dar aceasta nu ar însemna că femeile sunt mai slabe decât noi. Am fost creați pe picior de egalitate și este important să trăim uh, până la urmă într-o Europa care să ofere egalitate între cele două sexe. Până acum, situația a fost de așa natură încât femeile s-au aflat într-o uh, situație mai defavorabilă din punct de vedere a salariilor și a altor elemente. Însă ar trebui să se schimbe lucrurile. Ar trebui să ne asigurăm această egalitate între sexe. Iar referitor la cote, avem nevoie de cote până când vom ajunge la acea mentalitate care să transforme egalitatea de gen într-o realitate. Mulțumesc. Doamna Bilba, un minut. Gracias, presidente. Vă mulțumesc, domnule președinte Astăzi am adoptat uh, o inițiativă în plus, însă așa cum spus uh, și comisarul de la vorbe trebuie să trecem la fapte. Avem în continuare multe inegalități. Femeile sunt mai bine pregătite, au rezultate foarte bune. Astea sunt datele pe care ne le dau universitățile, însă în continuare suntem discriminate. Femeile handicapate, cele uh, imigrante și în vârstă se, sunt victimele unei duble discriminări. Astăzi am auzit multe declarații, însă nu putem vorbi de exemple. Uitați-vă ce sex are domnul Barroso, membrii Consiliului, cei de la președinția uh, maghiară, cei de la președinția Parlamentului, de la Curtea de Conturi, uh, membrii BCE, care pentru prima oară nu au nicio femeie printre ei, sau uh, faptul că lipsesc femeile în delegațiile cu anumite țări. Care e imaginea politicii europene? O imagine masculină, deci trebuie să avansăm și de-aia am sprijinit această inițiativă. Eu cred în uh, posibilitatea de a avansa cu ajutorul cotelor și doar astfel vom putea trece de la vorbe la fapte. Vă mulțumesc, doamna Vaida, un minut. Uh, mulțumesc, doamne președinte. Situația Uh, femeilor s-a îmbunătățit și cred că ar fi bine să nu uh, uităm trei aspecte. Remunerația. Uh, Rămână, diferențele rămân însă foarte mari și în timpul crizei ele au crescut și mai mult, pentru că am sprijinit băncile și nu grădinițele și uh, școlile în care lucrează femeile. În al doilea rând, rata nașterii în europeană este atât de scăzută, mai ales în noile state membre, pentru că sprijinul pentru mame este foarte scăzut, uh, se practică și discriminarea pe piața uh, muncii. Și, în al treilea rând, în domeniul politic, în care ar trebui să existe la fel de multe femei ca și bărbați reprezentate. Sunt uh, foarte puține femei. Și în posturile la vârf, posturile de conducere din diversele organizații, constatăm acest lucru. Cred că acest raport nu merge suficient de departe. Mulțumesc, doamna Iatenmachi. Stin raportin puolesta ja äänestin myös. Domnule președinte, am votat pentru acest raport și pentru introducerea cotelor. Aș vrea să mulțumesc doamnei comisar Reding pentru că a spus că va lua măsuri dacă pe viitor companiile nu vor angaja mai multe femei și că a amenințat cu aceste măsuri. În felul acesta, Comisia nu face decât să aplice legislația, tratatul și directivele europene în care se spune că femeile și bărbații sunt egale. Știu că ideea introducerii de cote este una controversată. Se spune că aceasta n-ar fi o adevărată democrație. Însă nu dacă ținem cont și de situația actuală. În Finlanda, la nivel ministerial, cotele au fost introduse în urmă cu 10-15 ani. Bineînțeles că au existat reticențe, cotele erau văzute ca nefiind benefice pentru femei și se spunea că nu avem destule femei pentru a acoperi aceste posturi. Însă, până la urmă, practica a arătat că acest sistem de cote a funcționat foarte bine. Mulțumesc. Domnul Hannan. Mulțumesc pentru că ați uh, intervenit și uh, că prezidat le mulțumesc și interprenților. Eu cred că această prezumție că nu există deloc diferențe între sexe e greșită. Uitați-vă, de exemplu, ce se întâmplă cu asigurările. Uitați-vă și la jurisprudență, modul în care Tribunalul Curtea Europeană de Justiție face, vine cu hotărâri în funcție de CEDO. Deci, în trecut, când am făcut uh, directive, am spus totuși că diferențele sunt justificate. Uitați-vă cum judecătorii nu au uh, interpretat legea în funcție de ce zice ea, ci în funcție de ceea ce cred ei că spune legea. Eu cred că nu statul ar trebui să intervină ci să dicteze aici. Eu cred că fiecare țară își poate stabili leg- legile legate de egalitatea între sexe. O curte supremă care funcționează și e supusă poporului e bună, însă una care nu. Uh, care face totul de una singură e dictatură. Trecem la raportul Plumb acum. Sim. Domnul de da, povertà. Mulțumesc, domnule președinte. Sărăcia femeilor uh, e recunoscută ca o condiție. Uh, la origine se află uh, cauze mult mai, vești și nu, mult mai vechi și nu criza economică și financiară. Eu am votat pentru raportul Plumb trebuie ca la nivel național să se mențină angajamentul pentru a se obține uh, progrese în uh, domeniul legalității dintre femei și bărbați. Cred că elementele din acest uh, raport vin cu un sprijin, sigur nu exhaustiv, însă reprezintă un pas înainte în implementarea pactului european cu privire la egalitatea între femei și bărbați Uh, și a raportului uh, cu numărul 4 al Consiliului. Uh, programele specifice din statele membre care pot duce la încurajarea și implicarea femeilor pe piața muncii e o opțiune foarte bună. Totuși, cred că este foarte important ca aceste programe să fie coordonate nu numai la nivel local, național și european, ci și trebuie să găsim forme de cooperare și cu partenerii din afara Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Bilbao, vă rog. Gracias, Mulțumesc, domnule președinte. Femeia a făcut întotdeauna acea muncă invizibilă de acasă, îngrijirea persoanelor de acasă, o muncă care n-a fost valorată niciodată. Acum, iată, intrăm pe piața muncii, dar există în continuare riscul sărăciei o situație care a fost înrăutățită de criza economică. De aceea este obligația noastră să luptăm împotriva sărăciei femeilor. Iată de ce am susținut această inițiativă de întărire a instrumentelor și mijloacelor legislative pentru a reduce inegalitățile între femei și bărbați. Avem nevoie de politici active, de ocupare, de revizuirea sistemelor de protecție socială, acordând deosebită atenție persoanelor în vârstă și celor cu dizabilități. Ar trebui să promovăm intrarea pe piața muncii a femeilor pentru că acestea aduc beneficii și ar trebui să reducem nivel, inegalitatea de salarizare pentru că aceasta ar duce la o creștere cu 13% a PIB-ului, așa cum arată mai multe studii. E vorba aici de justiție, însă în primul rând este o adevărată oportunitate, oportunitate pentru competitivitatea europeană. Mulțumesc! Ευχαριστώ Mulțumesc. Se întrerupe sesiunea până la orele 15.